Elmuk. Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. Stimați eurodeputați, ședința SREA. Aș dori să rog pe toți ce aflați în sală să ia loc. Az EFDD képviselőcsoportnak volt egy eh, kérés. Grupul EFDD al Parlamentului a avut o solicitare. Punct de procedură? Treabă, doamna președinte? Vă rog să vorbiți la microfon. Nu m-a deranjat faptul că uh, cineva mi-a spus să tac din gură. Așa s-a întâmplat cu un coleg uh, uh, UKIP care